Dear friends, ladies... Stimați colegi, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Începem cu câteva minute mai târziu. Dar ne așteaptă aproximativ 3 ore de voturi. Deci, poate că 2-3 minute nu influențează lucrurile chiar atât de mult. Cum spuneam, aproximativ 3 ore de voturi. și vom începe cu un test, un vot de test. Deci vă rog să introduceți cartela în aparat și eu deschid votul. Deci facem un vot de test. Acum închid votul. Funcționează, totul funcționează. Și acum vom începe cu două rapoarte. care în total au 4500 de amendamente. Primul este proiectul de raport prin o propunere a Parlamentului și Consiliului pentru cercetare și inovare Orizont Europa, domnul Dan Nica, raportor. Cel de-al doilea raport se referă la punerea în aplicare. Începem acum cu primul raport pentru Orizont Europa, domnul Dan Nica. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromis 3, pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 6A, pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 7, pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 7A, pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 8, pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 9, pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 10, pentru, pentru, Vei aștepta. Încă o dată, compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, acceptat. 11 pentru, împotriva, abțineri, acceptat. 12 pentru, împotriva, abțineri, acceptat. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, acceptat. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, acceptat. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri, acceptat. Compromisul 18, spune domnul președinte. Îmi cer scuze, am sărit o pagină. Compromisul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 17. Pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 18. Pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 21. Pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 22. Pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abținere, acceptat. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abținere, acceptat. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abținere, acceptat. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abținere, acceptat. Compromisul 33 Compromisul 32. Deschid votul. prea multe persoane de la S și D, de la socialdemocrați. Închid votul. Să acceptă. Vă mulțumesc foarte mult pentru pauză. <laughs> Minunat. Compromisul 33 pentru împotriva abțineri. Acceptat. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. 38 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. 39 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 41 pentru. Împotriva. Abțineri. Acceptat. Compromisul 42 pentru. Împotriva. Abțineri. Acceptat. Compromisul 42A pentru. Împotriva. Abțineri. Acceptat. Compromisul 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Acceptat. Compromisul 43A pentru. Împotrivă. Abțineri. Acceptat. Compromisul 44 pentru. Împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 45 pentru. Împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 46 pentru. Împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 47 pentru. Împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 48 pentru. Împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul 40... A1. Compromisul A1. Împotrivă, Abțineri. Acceptat. Compromisul A2. Pentru. Împotriva Abțineri. Acceptat. Compromisul A3. Pentru. Împotriva Abțineri. Acceptat. Compromisul A4. Pentru. Împotriva Abțineri. Acceptat. Compromisul A5 pentru. Împotriva abțineri, acceptat. Compromisul R1 pentru împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul R2 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul R2 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul R3, compromisul R4 pentru, împotrivă, acceptat. Compromisul R5 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat compromisul R5A, acceptat compromisul R7 pentru împotrivă obținere acceptat, R8 pentru împotrivă obținere acceptat, RAA, R8B pentru împotrivă obținere acceptat, R8C pentru, împotriva abțineri acceptat, R8D pentru, împotriva abțineri acceptat, R9 pentru, împotriva abțineri acceptat, R10 pentru, împotriva abțineri acceptat, R11 pentru, împotriva abțineri acceptat, R12 pentru, <laughs> împotrivă, abțineri, acceptat. R12A pentru, împotrivă, abțineri acceptat. R13 pentru, împotrivă, abțineri acceptat. R14 pentru, împotrivă, abțineri acceptat. R15 pentru, împotrivă, abțineri acceptat. R16 pentru, împotrivă, abțineri acceptat. R17 pentru. Împotriva abținere acceptat. R18 pentru. Împotriva abținere acceptat. R19 pentru. Împotriva abținere acceptat. R20 pentru. Împotriva abținere acceptat. R21 pentru. Împotriva abținere acceptat. R22 pentru. Împotriva. Abțineri acceptat. R23 pentru, împotrivă, abțineri acceptat, R24 pentru, împotrivă, abțineri acceptat, R25 pentru, împotrivă, abțineri acceptat, R26 pentru, împotrivă, abțineri acceptat, R27B pentru, împotrivă, acceptat, R27 pentru, împotriva abținere acceptat, R28 pentru, împotriva abținere acceptat, R29 pentru, împotriva, abțineri, acceptat, R31 în bloc, pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. R39 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. R40 pentru împotriva abținere acceptat. R41 pentru împotriva abținere acceptat. R43 pentru împotriva abținere acceptat. R45 pentru împotriva abținere acceptat. R47 pentru împotriva abțineri acceptat. R48 pentru împotriva abținere acceptat. R49 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. R50 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. R51 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. R52 în bloc, pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Votul final pentru întregul raport, așa cum a fost amendat. Vot. Deschid votul acum. Vot cu apel nominal. Avem prea mulți membri de la PPE și de la S și D. Doi în plus de la PPE, din nefericire. Doi membri în plus de la PPE. Acum unul în plus de la PPE. Închid votul. Rezultat excelent. Felicitări raportorului. Domnule raport, domnul raportor ar dori să ia cuvântul. Yes, you so much, Chair. I like to say many... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportorilor din umbră pentru activitatea lor asiduă din ultimele luni. Mulțumesc foarte mult asistenților și experților noștri de la Comisia ITRE, de la grupurile politice am avut nenumărate reuniuni ale raportorilor din umbră și reuniuni în general și avem un rezultat absolut minunat. Vă mulțumesc tuturor foarte mult. Mulțumesc comisiei, au fost extrem de uh, utili. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Este un raport excelent, avem un rezultat foarte bun și cred că toată lumea merită felicitări pentru acest rezultat minunat. Vă mulțumesc din nou. Thank you very much. Now, dear friends, we are going to vote something like... Acum, stimați colegi, vom vota un fel de raport îngemănat cu primul, deoarece cele două sunt strâns legate și s-au născut în același moment. Dorește cineva să ia cuvântul? Doar să întreb dacă cineva se opune votului în bloc. Este aceeași procedură ca la primul și am putea să, să economisim foarte mult timp. Să trecem direct la votul final. Okay, so is my is my question if you agree on Întrebarea mea este, sunteți de acord să votăm în bloc? Da? În regulă, mulțumesc. În acest caz, raportorul este Christian Eller și propun propune decizia Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa. Domnul Christian Eller este raportorul. Deschidem votul. Compromisul 1 pentru Dear friends, uh, I understand that you... Stimați colegi, înțeleg că sunteți gata să votați. Doar două minute sunteți dispus să votați. În regulă, mă descurc. Mă descurc să vă întreb pentru împotrivă. Dar va fi un vot cu apel nominal. Vă rog. Dacă votăm în bloc întregul raport. Intervenție din sală. Domnule președinte, ar trebui să fie două voturi. Unul pentru toate amendamentele de compromis să fie votate în bloc și un al doilea vot pentru întregul raport. Domnul președinte, da, evident. Nu înțelegeam, ce era prea simplu ca să înțeleg. Deci votăm în bloc toate amendamentele de compromis, toate compromisurile, dar nu, subliniez, nu întregul raport. Și acum începem. Vot cu apel nominal. Sunteți pregătiți? Deschid votul. Un membru PP în plus. Poate pot să fac eu asta. Christian, fac eu asta. Este în regulă? E în regulă. E bine. Închid votul. Foarte bine. Un rezultat excelent. Dar n-am terminat. Cristian, acum îmi introduc din nou cartela Vot cu apel nominal privind raportul. Vot final. Este un vot final. Deschid votul. Închid votul. Un rezultat excelent. Felicitări colegului nostru. Vote two hours altogether, not three hours. Deci, până la urmă, votul va dura doar două ore și nu trei ore. Iată ce progres. Domnule Eller, aveți cuvântul. Da? Fiți fără griji. Vreau doar să mulțumesc, în primul rând, echipei, secretariatului, și consilierilor care m-au ajutat și cred că pur și simplu e o adevărată pagină istorică aceasta. E pentru prima dată când avem un uh, vot în bloc uh, pentru amendamente de compromis pe cercetare. Nu e numai o noutate procedurală la Parlament, ci mai mult decât atât un mesaj pentru Parlament. Vrem negocieri cât mai rapide, Vrem rezultate înainte de sfârșitul mandatului, pentru că Europa are nevoie de așa ceva. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Vă mulțumesc, dragi colegi. Domnule Eller, domnule Nica, vă mulțumesc foarte mult. Felicitări și tuturor raportorilor din umbră. Ați muncit din greu. Vă mulțumesc foarte mult. Toți colegii au muncit din greu, s-au făcut amendamente, etc. Următorul raport programul Europa Digitală 2021-2027. Doamna Mliner este raportor Angelica și începem imediat votarea. Cult 27 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 19 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Cult 29 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. IMCO 46 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Da? Vă rog, o să verificăm la IMCO 46. Am închis votul. Se respinge, îmi pare rău. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri. Vă rog, ridicați mâna, dragi prieteni, pentru că nu prea văd. Nu știu cum votați. Deci, încă o dată, la compromisul 5, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Dragi colegi, din partea stângă a sălii, vă rog frumos ridicați mâna. Nu. Mâna sus, sus, cât mai sus posibil. Compromisul 7, pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum, votăm, votăm în uh, bloc. Nu. În bloc, cu numărul 1, toate amendamentele de la Comisia Buget pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul 11 pentru împotriva abțineri buget 18 pentru împotriva abțineri se adoptă 295 pentru împotriva abțineri se adoptă 52 pentru împotriva abțineri se adoptă 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 18 pentru, împotrivă, 80. IMCO 80. Verificăm la IMCO 80. Avem un vot supranumerar de la PP, o singură persoană în plus. Am închis votul și se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 70 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 338 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 347 pentru, împotriva abțineri se adoptă, IMCO 88 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 348 pentru, împotriva. Haideți să verificăm la 348. Am închis votul și a respins Cult 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Tran 56 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Tran 57 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Tran 58 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Tran 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult, da, stați așa, deci la tran 59. Acum am închis votul. Și se adoptă cult 61 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Cult 62 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 63 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Tran 60 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Cult 64 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. Nu e foarte clar. Cult 60 și am închis votul și se adoptă. IMC 89 pentru împotriva. Verificăm. Și acum am închis votul. Și se adoptă IMCO 90 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cul 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult 66 pentru, împotriva abțineri respins. Cult 67 pentru, împotriva. Haideți să verificăm la cult 67. Și am închis votul se adoptă. Cult 68. Nu, verificăm. Cult 68. Și am închis votul. Se adoptă. Imco 91 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, am văzut în bloc amendamentele 75, 76, 77 și 78. Pentru? Împotriva? Abținere adoptate. Acum, 92 de la INCO. Pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Buget 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. Toate voturile de la jurii pentru, împotriva abțineri sunt respinse. Anexă, transport 61 pentru, împotrivă, verificăm. La transport 61. Am închis votul. Is accepted. IMCO 93 in favor. IMCO 93 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Încă 94 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 352 pentru împotriva. Verificăm. La 352. Am închis votul. Se respinge 353. Pentru, împotriva. Haideți să verificăm. Am închis votul. și de asta data este respins 354 pentru, împotriva abținerii respins, cult 72 pentru, împotriva abținerii și se adoptă, cult 73 pentru, împotriva abțineri se adoptă, IMCO 96 pentru împotriva, abțineri respins. Cult 74 pentru împotriva abțineri, respins. 336 pentru, împotriva abțineri, respins. IMCO 97 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. IMCO 98 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. IMCO 99 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 357 pentru, împotriva abțineri, respins. IMCO 100 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 358 pentru, împotriva abțineri respins. Tran 62 pentru, împotriva abțineri adoptat. 359 pentru, împotriva abțineri verificăm. Am închis votul. Un vot în plus de la PP. Acum am închis votul. Și se respinge. Transport 63 pentru, împotriva, abțineri. Respins. 360 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Acum am închis votul și se respinge. Cul 76. Pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Mi-ar trebui niște whisky acum. Cult 77 pentru? Împotriva? Ah, verific. Verificăm la 77. Is rejected. Count 78. Se respinge. Acum, 78. Pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 361 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Cult 75 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 362 pentru, împotrivă, abțineri respins. IMCO 104 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 363 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cult 79 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cult 80 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 364 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 365, nu, 364, bun, 364, deci, am închis votul și se respinge 365 pentru împotriva Dragi prieteni, dacă nu ridicați mâna, nu putem să hotărâm nimic. Vă rog, la 365 vreau să verificăm. Și am închis votul. Și, și se adoptă. cu 101 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. cu 102 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, INC 103 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, CULT 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 105 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, IMCO 107 pentru, împotrivă, abțineri. Nu. Vom verifica la 107. Cult 82 uh, pentru împotriva abțineri se respinge. Cult 83 pentru împotriva abțineri respins. 80 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Libe 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 2 pentru împotriva Haideți să verificăm la cult 2. Și am închis votul. Se respinge IMCO 2 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă, LIBE 2 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă, 81 pentru, împotriva, verificare. 81. Și am închis votul. Se respinge de asta dată compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 83 pentru, împotriva verificăm. La 83 facem o verificare și am închis votul acum. Se respinge. Cult 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, libe 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 84 pentru, împotrivă, mm, vom verifica, 84 Am închis votul. Se respinge Inco 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă LIBE 4 pentru împotriva abținerii. Se adoptă 86 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă compromisul 16 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă tran 3 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă libe 5 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 91 pentru, împotriva abțineri respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm la 93. I close the vote. Am închis votul. Se respinge 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, IMCO 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 298. La, nu, mergem la 98 pentru împotriva abțineri. Abțineri, deci. Nu. Nimeni n-a ridicat mâna, verificăm la 98. Patriția, asta e. Everybody is for, nobody is. Toată lumea este pentru, nimeni nu a ridicat mâna. Închid votul. 55 pentru, 3 împotrivă. Dragi prieteni, vă rog, ridicați mâna, ceva de genul acesta ar trebui să faceți. Pot să vă arăt. Cult 6, cine este pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge. Imco 6, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Tran 6, pentru, împotrivă. Abțineri, verificăm. Verificăm Tran 6. Tran 6. S-a închis votul se respinge. IMCO 7 pentru, împotriva, abțineri, trebuie să verificăm. IMCO 7. IMCO 7. Se respinge. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Inco 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Votăm în bloc blocul 3, amendamentul 109, În 11, TRAN 7. Este un bloc. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 115. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul 18. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 123. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 124. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Bine, vom verifica. Va fi mai bine dacă verificăm. Va fi mai bine. Am închis votul. Se adoptă. 125. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Am închis votul. Se respinge. Imco 17, cine este pentru? Împotrivă. Bun, verificăm. Am închis votul. Se adoptă. Tran 11. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Imco 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. Încă 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 126 cine este pentru, împotriva 126 verificăm, deoarece nu pot să îmi dau seama care este poziția dumneavoastră. Am închis votul. Se adoptă. IMCO 20 pentru, împotriva, Se adoptă. Încă 21 pentru. Vă rog, ridicați mâna. Vai de mine. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Încă 22 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 129 pentru. Împotriva abțineri, se respinge. Osta 30. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Imco 25. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Imco 26 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Crișanis. Când nu mai votez dintr-o dată, atunci eu nu știu cum votează PP-ul. Nu poți să te găsești pe listă. Mi-e greu să mă hotărăsc. În fine. 132. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Încă 27. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Liber 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 14, cine este pentru, împotriva abțineri, verificăm. Verificăm Tran 14. Închid votul. Se adoptă. 134 pentru, împotriva, verificăm. 134. Am închis votul. Se adoptă 135 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult 13 pentru, împotriva abțineri. Probabil că se respinge. 136 și IMCO 29 sunt identice. Le votăm împreună. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru. Împotriva abțineri. Ce ați votat? Încă o dată. 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. În mod clar. 11. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 147. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Imco 32 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Iuri, compromisul 14 de la Iuri pentru, împotriva, Verificăm. Am închis votul. Se respinge. Libe 20 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 148 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 149 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. E mai bine. Mai bine să verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Tran 17 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 150 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Libe 21 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cult 16 cine este pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Envi 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Tran 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cult 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 152 pentru, ă, împreună cu încă 34 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Libe 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 154 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Libe 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult 19. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Cult 20. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Cult 21. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Cult 22. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 156. Pentru, împotriva, Verificăm. 156. Am închis votul. Se respinge. Cu 23 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Buget 2 pentru. Împotriva. Nu știu. Buget 2. Am deschis votul. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Buget 3. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Verificăm. Am închis votul. Se respinge. Buget 4. Cine este pentru? împotriva, abțineri se respinge. Libe 24, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Libe 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 157 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Libe 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Buget 5, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Envy 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Tran 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cult 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotriva,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 Am deschis votul. One EPP too many. I close the vote. Am închis votul. Se adoptă în mod foarte clar. Felicitări uh, raportorului, Angelica, felicitări. Trecem la următorul raport. este o propunere de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru programul spațial. Raportorul este domnul Massimiliano Salini. Foarte bine și să începem. 73 pentru, împotrivă, Abțineri se acceptă. 74 pentru, împotriva, abțineri se acceptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri se, acceptă, se adoptă. Îmi cer scuze dacă mai prea repede. Vă voi aștepta. NV14. Ați putut să găsiți NV14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. 165. Închid votul. Se acceptă. 166 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. 166. 166. Închid votul. Se respinge. 167. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 163 pentru împotrivă. Să verificăm. 173. Închid votul. Se adoptă. Buget 6 pentru împotrivă. Abțineri. Se, acceptă, se adoptă. Tran 41 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran 57. Pentru. Împotrivă. Să verificăm. Tran 57. Închid votul. Se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 533. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 535. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 546. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 8. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5-6-2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5-6-4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran 130 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1, 3, 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Tran 138 uh, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Buget 15 pentru împotrivă abțineri se respinge. NV2 pentru împotrivă abțineri, se respinge. Envy 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge din nou. Tran 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Tran 12. Avem un membru în plus de la PPE. Domnul președinte, se corectează de la S și D. PP-ul este în regulă, un membru în plus de la S și D, acum toată lumea este în regulă, închid votul. Se respinge. Tran 13 pentru. Împotriva. Abțineri. Să verificăm. Cel mai bine, să verificăm. Tran 13. Deci Tran 13. Închid votul. Se respinge. Agri 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Agri 10. Verificăm Agri 10. Închid votul. Se adoptă. Tran 22 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. NV8 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Tran 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Tran 24. Tran 24. Închid fotul. Se respinge. Envy 12 pentru. Împotrivă. Să verificăm. Envy 12. Verificăm Envy 12. Închid votul. Se respinge. 155 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la votul final. Vot final cu apel nominal. Deschid votul. Mulțumesc, închid votul. Vă mulțumesc foarte mult. Se adoptă cu majoritate clară. Felicitări raportorului, domnul Massimiliano Salini. Să trecem acum la următorul subiect de pe ordinea de zi. Uh, Mr. Silichiotis, you... Domnule Silichiotis, doreați să luați cuvântul? Da, foarte succint, domnule președinte. Trebuie să spun că am transmis o opinie scrisă unui grup minoritar. Mulțumesc mult! Am înțeles. Și acum trecem la Fondul European de Apărare, domnul raportor Krasnodevski, deci Fondul European de Apărare. Și începem votul. Votăm în bloc de la 99 până la 104. Deci 6 amendamente pentru împotriva abține Se respinge. Și acum compromisul 5 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Îmi cer scuze, voi uh, vorbi mai rar. Acum AFET 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. AFET 26 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7A pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 7A vom verifica. Verificăm compromisul 7A. E de foarte bună să-l verificăm. Închid votul. Se respinge. Compromisul 7 pentru împotrivă. Să verificăm și compromisul 7 este important. Închid votul. Se acceptă. Trecem la AFET 29. Pentru, împotriva, abțineri, să verificăm. AFET 29. Închid votul. Se respinge. Compromisul 15 pentru. împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum vom lua o scurtă pauză pentru a vă da timp să găsiți compromisul 8. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8A pentru, împotrivă, abțineri. Deci compromisul opta, vă rog să votați, să folosiți votul electronic. Să verificăm. 8A, închid votul. Se respinge. 303 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum trecem la AFET 38. S-a cerut din partea S și D să facem vot cu apel nominal. 38 AFET. Deschid votul. Închid votul. Ce rezultat bun! Suntem cu toții perfect de acord, se pare. Un rezultat excelent. Vă rog să trecem acum la 338 pentru împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Închid votul. Se, accept, se adoptă. 341 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. 341. Închid votul. Se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3, 5, 7, 3, 5, 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți să verificăm? Haideți să-l verificăm. Verificăm 3, 5, 7 și 3, 5, 8. împreună. Acum închid votul. Se respinge. 363 pentru, împotriva, abțineri, se, se respinge. 364 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 48 afet pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru. O să verificăm AFET. Verificăm AFET 48. Stimați colegi, am făcut o greșeală. Acum este adoptat. Nici o supărare. Trișăm. Se adoptă, deci. În regulă. Acum. În regulă, acum compromisul 11 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 368. 368. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 17. Domnul președinte revine la 13A. Compromisul 13A pentru. Împotrivă. Să verificăm. Să verificăm compromisul. Este necesar. Compromisul 13A. Închid votul. Se adoptă. Compromisul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. Împreună cu amendamentele orale. Să verificăm dacă aveți amendamentele orale în listă din partea verzilor. Aș dori să vă întreb dacă există obiecții la amendamentele orale. Vă rog să vă ridicați dacă aveți obiecții. Unu, doi, trei, patru, cinci. Așadar, 5 persoane sunt suficiente, deoarece limita este de 4 persoane, pragul este de 4 persoane. Deci suntem chiar prea mulți. Compromisul 14, fără amendamentele orale. Din nefericire, fără amendamentele orale. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4, 2, 4, partea a doua, pentru, împotrivă. Reluăm pentru a avea timp să-l găsiți, voi aștepta. 4, 2, 4, partea 2, deci doar partea 2. Este toată lumea pregătită? 4, 2, 4, partea 2, pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Închid votul. Se respinge. Și acum compromisul 18 pentru Vei aștepta. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Să verificăm. Să verificăm compromisul. Compromisul 18. Închid votul. Se adoptă. Compromisul 19. Să votăm electronic, deoarece este vorba de un compromis. Deci compromisul 19. Închid votul. Se adoptă. Și acum trecem la trei amendamente identice. 450, 451 și 82 IMCO. Pentru. Împotrivă. Să verificăm. Trei amendamente. Votăm trei amendamente împreună. Închid votul. Se respinge. 455 pentru. Împotrivă. Să verificăm. 455. Închid votul. Se respinge. 4-5-6 pentru. Împotrivă. Să-l verificăm. Închid votul. Se respinge. 4-5-7 pentru. Împotrivă. Să verificăm. Nu este foarte limpede, deci să verificăm. Închid votul. Se respinge. Buget 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 1 IMCO pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Să verificăm amendamentul 106. Închid votul. Se respinge. 107 pentru, împotrivă. Să verificăm. 107. Trebuie verificat. Închid votul. Toimco pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3 imco in favor. 3 imco pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 2. Buget pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. 2. Buget. Și am închis votul. Lista de vot. Să respingem. 4. IMCO pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3. Buget pentru. Împotrivă abțineri se adoptă, 5 IMCO pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6 IMCO pentru, împotriva abțineri se adoptă, un afet, 4 împotriva abțineri se adoptă, 2, 1, 1, 6 pentru, împotriva, verificăm la 1, 1, 6. I close the vote. is uh, accepted. 118 in favor. 116 a fost acceptat. 118 pentru. Împotrivă. Verificăm. 108. And I close the vote. Rejected. Rejected this time. 1 118 respins. 120 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 119 pentru. Împotrivă. Verificăm. 119. Am închis votul. Se respinge. 121. Pentru împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. 122 pentru Ok, verificare la 121. Verificăm. Și am închis votul. Nu, se respinge. Mulțumesc. Mulțumesc. 122 pentru. Împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Am închis votul. se adoptă. 3, 10 INCO pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 141 pentru, împotriva, verificăm. 141. Am închis votul. și se respinge 15 imco pentru, împotriva abțineri se adoptă, 153 pentru, împotriva, verificare la 153. Am închis votul. Respins. 154 pentru, împotriva, abțineri, respins. 11 afet pentru, împotriva abțineri se adoptă, 155 pentru, împotriva abțineri adoptat, 19 mico pentru, împotriva, nu știu. Verificăm la 19 IMCO și am deschis votul. Votul s-a închis. Da, e adoptat. 162 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Am închis votul. Aha, sunt și abțineri. Se adoptă așadar. A, nu, nu, se respinge, spune domnul președinte, cu 18 abțineri. Extraordinar. Nu, nu, deci a fost respins. Acum 163. Pentru împotrivă, verificare la 163. Votul s-a închis. Se respinge de asta dată. IMCO 20 pentru împotrivă. Nu știu. Haideți să verificăm la IMCO 20. Am închis votul și se acceptă, se adoptă. Opt buget pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 166 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 171 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 încă pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 173 pentru, împotrivă și 173 uh, împreună, 173-174 pentru, împotrivă, verificare. Și acum am închis votul. Respinse două amendamente, 175-176 împreună pentru, împotrivă, nu știm rezultatul. Verificăm la cele două amendamente, 175-176. Acum am închis votul. Respinse. 11 buget pentru, împotrivă. Abțineri. E respins acesta. 13 afet pentru, împotrivă. Nu știu. Poate ar trebui să verificăm. 13 afet. Am închis votul. Respins. 14 afet pentru. Împotrivă. Verificare. Din nou. Votul s-a închis. Se adoptă. 15 afet pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Așadar, 15 fet. Am închis votul. Și acceptăm. Adoptăm, adică 17 pentru, împotriva abținere respins, 18 afet pentru, împotriva. Verificăm. 18 afet. Și acum am închis votul. Se respinge vot final, vot cu apel nominal, pe textul astfel modificat. Mă rog. Acum am închis votul. Da, se adoptă foarte clar. Felicitări raportorului. Bun. Următorul raport. E vorba de raportul entitățile comune pentru ITER, raportorul domnului Marinescu și le votăm pe rând amendamentele Acum amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, verificare, de la bun început. Votul s-a închis. Și se respinge. 14. Pentru, împotrivă, abțineri. A, verificăm din nou. La 14. Aoleu! Dragi colegi, este adoptat așa, în mod foarte clar. Nu e nevoie să verificăm, dar dacă doriți, verificăm. Dragi prieteni, s-ar putea să fie ultimul vot înainte de pauză și să ne mobilizăm, să votăm. Ridicați mâna, vă rog. start the next voting. Yeah, yeah, yeah. yeah. okay. another two votes Okay, dear friends, we start with amendment 15. Amendamentul 15, dragi prieteni, pentru Împotrivă. Abțineri. Verificare. Îmi pare rău, trebuie să verificăm. Suntem la limită. Okay, close the vote. Uh, is rejected. 16. Uh, 16 in favor. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 17 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, verificare la compromisul 2, care ar trebui și trebuie să fie verificat.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 împotrivă, abțineri, adoptat, 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, totdeauna un compromis trebuie să fie verificat și acum am închis votul. Respins. 2. Pentru împotriva abțineri A, ah, verificăm. La 2. Am închis votul. Respins 3 pentru împotrivă abțineri. Respins 4 pentru împotrivă abțin... Nu, verificăm. La 4, amendamentul 4, și am închis votul. Se adoptă 1 pentru, împotrivă, abțineri, verificare la 1. E cu minus sau cu plus, depinde de grupul politic, nu așa? Am închis votul. Se respinge. 5 pentru. Împotriva. Abțineri. E respins. Cu semnul întrebării. Verificăm. Nu este clar. La 5. Am închis votul. Se respinge 6 pentru. Împotriva. La fel, e respins ca și înainte. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 9 pentru, împotriva. Nu știu. La 9 vom verifica. Am închis votul. 9. Se respinge 10 pentru Împotrivă. Abțineri. Respins. 11. Vot pe părți. Două părți. Partea întâia. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. A. Verificăm la partea a doua. Așadar. Am închis votul. Se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. La amendamentul 12 am închis votul. E respins. Vot final. Vot cu apel nominal, bineînțeles. Am deschis votul. Vă mulțumesc. Asta e. Se adoptă în mod foarte clar. Felicitări raportorului. Încetul cu încetul progresăm. Votăm. Așadar, bun. Următorul raport, dragi prieteni, este raportul doamnei Rebecca Harms. E vorba de programul pentru centrala nucleară Ignalina din Lituania, dezafectarea acestei centrale. Raportul este al doamnei Rebecca Harms. Mergem la compromisul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă. Vom verifica la amendamentul 13. Închid votul. Se adoptă compromisul 3 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă compromisul 1 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 16 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 17 pentru, împotriva abțineri. Da, se adoptă și acesta. 53 pentru, împotriva. Abțineri respins. 18 pentru. împotriva. Abțineri se adoptă. 19 pentru. împotriva. Vom verifica la 19, așa cum se cuvine. Și am închis votul. Respins. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 20 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 2 pentru, împotriva abțineri. A, ah. e mai bine și mai sigur să verificăm. Amendamentul 2, a ah, nu, de la PPE există o persoană plus, din păcate. Și acum amendamentul 2. Acum e bine. Vă mulțumesc. Am închis votul și se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotrivă. Haideți să verificăm din nou. Iarăși, e la limită. Amendamentul 3. Am închis votul. Se adoptă 21 pentru, împotrivă, abțineri, data asta se adoptă 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26-27 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, sunt adoptate. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru împotriva abțineri. Da, vom verifica la 9. Și acum am închis votul. Treizeci și doi pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, vot cu apel nominal, vot final, am deschis votul și am închis votul. Is a big majority for this amendment. Congratulations. Majoritate absolut confortabilă pentru acest uh, raport. Felicitări raportorului, doamnei raportor. Grupul socialist ar dori să ne solicite tuturora o foarte scurtă pauză de un minut, dar de fapt din experiență eu zic că sunt trei minute. O să vedem. O scurtă pauză așadar.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 Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Dragi prieteni, domnilor și domnilor, haideți să... Pe raportul de cercetare și training, Uniunea pentru energia atomică, raportul până în 2025 din 2019. Doamna Cumpula Natri este raportor. Avem trei amendamente în bloc 53, 58, 63 pentru, împotrivă, abțineri, verific. Că, a, nu, res, sunt respinse. 59 și 63 și 61, 63. Bun, pentru împotrivă abțineri și sunt respise. Apoi 64, 65 pentru împotrivă abțineri sunt acceptate. Na, vom verifica la 66. Am închis votul. Pentru împotrivă, abțineri, respins, 69 pentru, împotriva abțineri, respins, 67 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 70 pentru, împotriva, abțineri, respins, 71-72 pentru, împotriva, abțineri, respinse, 73 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 85 pentru, împotriva, abțineri, respins, 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 87 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. La 87. Asta verificăm, 87. Am închis votul. Respins. 88 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 89 pentru. Împotriva. Haideți să verificăm la 89. Și am închis votul. Respins. 90 pentru. Împotriva abține respins, 91 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 92 pentru, împotrivă, abțineri respins, 93 pentru, împotrivă, abțineri respins, 94 pentru, împotrivă, abțineri respins, 95 pentru, a, ah, să verificăm. Așadar, 94. Verificăm. A, 95. Se corectează domnul președinte. Nu, nu. 95. Was voted before 95. I close the vote. 95. Acum am închis votul și se adoptă. 96 pentru, împotriva. Mm, verificăm la 96. Am închis votul. Se respinge probabil, da, 99 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica, 99, am închis votul. și se respinge 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 98 pentru, împotrivă, abțineri. Ah, verificăm la 98. Trebuie să verificăm. Ah, de la GUI avem un vot în plus. Foarte bine. Am, am închis votul și este respins. 100 pentru împotriva abțineri, respins. 101 pentru împotriva abțineri, se adoptă. 102 pentru împotriva abțineri, se adoptă. De asta dată 103 pentru împotriva. Haideți să verificăm. A, ah, e respins. Da, da, da. Este respins. Compromisul 5 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 107 pentru. Împotrivă. Abținerii respins. Compromisul 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 129 pentru. Împotriva abțineri respins. 19 pentru. Împotriva abțineri se adoptă, 22 pentru, împotriva abțineri respins, 24 pentru, împotriva abțineri respins, 23 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 1 pentru, a, Ah, trebuie să verificăm, da, vom verifica direct la compromisul 1 E în regulă? Închidem votul și se adoptă 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 31 pentru, a, ah, vot pe părți, prima parte, Prima parte pentru, împotriva, abțineri adoptată. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm la partea a doua, care e să fie verificată. Și acum închid votul. Se adoptă 33 pentru, împotriva, abțineri. Ce facem? Da, verificăm la 33. Am închis votul și se respinge 32 pentru împotriva abțineri respins compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 40 pentru, împotriva abțineri respins, 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 42 și 43 împreună, pentru împotriva abțineri respinse, 45 pentru, împotriva abțineri, vom verifica, la 45. Am închis votul și se respinge. 46 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm din nou. 46. Votul s-a închis. Și se adoptă 47 pentru, împotrivă. Abțineri. Și aici ar trebui să verificăm, îmi pare rău, pentru că nu este foarte clar. Am închis votul. Și se respinge 51 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. A, se respinge. Nu, nu, nu, vom verifica. 51. I close the vote. Am închis votul și s-a respins. 1 pe două părți. Prima parte, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotriva abțineri. Respins. 49 34 împreună, pentru împotrivă abțineri respinse, 50 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, 54 pentru împotrivă a, vom verifica la 54 E respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 și 21 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Vot final. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. And I close the vote. Am închis votul. În mod clar se adoptă. Felicitări raportoarei. Stimați prieteni, vom trece la ultimul vot înainte de pauza de prânz. Însă, în cazul în care nu putem să îl ducem la bun sfârșit, înainte de pauza de prânz, după cum știți, pauza noastră începe la 12.30. Interpreții noștri ne vor părăsi la 12.30, fix. Nu putem vota fără interpreți. Atunci ne vom opri la 12.30 și restul voturilor vor fi preluate după pauza de prânz, în ședința după masă, care începe la 14.30. La 14.30 vom termina cu voturile, deci vă rog să fiți pregătiți pentru această posibilitate. Acum probabil ne vom ocupa de prima parte. Ne vom opri fix la 12.30. Și vom termina în ședințele după masă, care începe la 14.30. De acord? Bine. Să începem. Dragi prieteni! proiect de aviz de către colegul João Ferreira, Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. Este avizul nostru pentru ambele fonduri. Amendamentul 112, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 113. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine este? Haideți să verificăm electronic, prin uh, vot electronic. Vot electronic. Compromisul 1. Vot electronic. Am închis votul. Se respinge. 114. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. 22. Am închis votul. Să respingem. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 115. Cine este pentru? împotrivă, verificăm 115. Verificăm și am închis votul. Se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cu aceeași majoritate, 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 25 pentru. 25 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 26 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. 26. Am închis votul, se respinge. 119 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotriva, abțineri, verificăm electronic. Închid votul. Se respinge. 27 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 121 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 123 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. 123. Am închis votul. Se respinge. 124 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se adoptă. 125 pentru. Împotrivă. Nu se știe. Verificăm electronic. 125. Am închis votul. Se respinge. 127 pentru, împotriva, abțineri. Abțineri? Verificăm electronic. Nu e foarte clar din sală. Verificăm electronic. Foarte multe abțineri. 127. Am închis votul. Se respinge. 29. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotriva, verificăm electronic. 30, 30, am închis votul. Se respinge. 129 pentru. Împotriva. Nici aici nu este clar. 129. nouă. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 131. Cine este pentru? Împotriva. Verificăm electronic. 131. 131. Am închis votul. Se respinge. 31 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 132 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și acesta. 133 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 134 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 135. Nu suntem siguri. 135. Am închis votul. Se adoptă. 136 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 137 pentru. Împotriva. Și aici trebuie să verificăm. Absolut. 137. Am închis votul. Se respinge 138 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la... Bine, 34 este retras și trecem așadar la 139. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Treizeci Am închis votul. Se respinge. 141 pentru, împotriva, Abțineri? Se respinge. 140. Cine este pentru? Împotriva? Verificăm electronic. 140. Dacă nu vă ridicați mâinile... Acum am închis votul. În mod clar se adoptă. 143. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 144 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. patru. Bun, și acum urmează amendamentul 36, dar, dragi prieteni, în cazul lui 142, și acesta ar trebui să fie votat, de fapt. Pentru că la 140 am avut vot uh, pozitiv, dar asta nu înseamnă că trebuie să sărim peste 142, prin urmare. Înainte să trecem la menul, amendamentul 36, votăm amendamentul 142. 142. Cine este pentru? Împotriva. Verificăm. Verificăm 142. Am închis votul. Se adoptă. Acum trecem direct la 36. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 145. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 37 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 38 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 146 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 147 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. Se adoptă? Da? Bun. Se adoptă, mulțumesc. Se, ad se adoptă. 149 pentru. Cer scuze, 148. 148 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 149 pentru. Împotriva. Verificăm electronic 149. Am închis votul. Se respinge. 150 pentru. Împotriva. Abțineri, verificăm. 150. Am închis votul. Se respinge. 151 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 39 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 152 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm electronic. Verificăm. 152. Am închis votul. Se respinge. 40 pentru. Împotriva. Verificăm. Iarăși verificăm. 40. Am închis votul. Se respinge. 41 pentru. Împotriva. Se respinge cu aceeași majoritate. 154 pentru, împotriva. Bun, verificăm la 154. 154. S-ar putea să fie acceptat. Am închis votul. Se adoptă. 155 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 42 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, verificăm electronic la 43. Am închis votul. Se respinge. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Împotriva. Verificăm electronic. 45. 45. Am închis votul. Se respinge. 46 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Eh, se respingem, cer scuze. 157 pentru. Abțineri. Ă, împotrivă, abțineri se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 159 pentru, împotrivă, va trebui să verificăm la amendamentul 159. Am închis votul. Se respinge. 47 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 160. Cine este pentru? Împotriva. Verificăm. 160. 160. Am închis votul. Nu? Se pare că este un vot în plus de la GUE. Acum e în regulă. Se respinge. 161 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotriva, nu, va trebui să verificăm. 48, verificăm. Am închis votul. Se respinge. Trecem la 162. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotriva, verificăm 163. 163, am închis votul. se respinge. 164 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 165 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotriva, Verificăm 167. 167, verific am închis votul. Se respinge. 169 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic și aici. 169. 169, am închis votul. Se respinge. 51D. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 118 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 126 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 156 pentru. Împotrivă. Va trebui să verificăm. Verificăm. Verificăm 156. Verificăm 156. And I close the vote. Și închid votul. Se respinge. Compromisul 2. Să-l votăm electronic. Compromisul 2. Închid votul. Este o majoritate clară. 190, 193 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge ambele amendamente. Unu, nouă, opt. Pentru. Împotrivă. Să verificăm. 198. Închid votul. Se respinge. 199 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 200. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 201 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 206. Deci 206 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 207 pentru împotrivă. Să verificăm. 207. Deci 207. Închid votul. se adoptă. 207 se adoptă. 208 pentru. Împotriva. Se respinge. 209 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 210 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 211 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 3 colegi, 59 din partea domnului Ferreira se retrage. Domnul președinte se corectează. Este vorba de 58 sau 59? Poate ar trebui să explicăm. Vă rog să explicați. Vă mulțumesc, domnule președinte. Apare o greșeală pe lista de vot. Amendamentul 59 este cel care nu trebuie votat. 58 ar trebui votat, deoarece am votat înainte 210 și îl înlocuiește pe 59. Așadar, trebuie să votăm 58 și să nu votăm 59. Îmi pare rău că nu am văzut greșeala din timp. Da, este... Sunt spuse domnului raportor, deci sunt perfect valide. Nu votăm amendamentul 59 și votăm 58. Deci 58 pentru să dea cuvântul în sală. Nu putem vota 58, deoarece nu este pe lista de vot. Deci poate ar fi bine să amânăm pentru după pauză votul privind 58. Probabil că nu vom avea timp să terminăm. Dacă nu există nicio altă posibilitate să ne oprim aici, înainte de votul cu apel nominal pentru întregul raport. Deci să nu votăm 59 și 58 va fi votat înainte de votul final. Și cu siguranță că se va vota după pauză. Deoarece trebuie să vă gândiți cum să votați privind 58. Deci 58 se va vota înainte de votul final. Amendamentul 59 nu este votat și trecem acum la 212 pentru împotrivă. Abține. Se respinge. Compromisul 3. Vot electronic, vă rog. Compromisul 3, vot electronic. Închid votul. Se respinge. Trecem la 2-1-3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 214 împreună cu 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 T pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 215 împreună cu 216 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 217 pentru. Împotrivă. Să verificăm. 217. Închid votul. se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 218 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. 218. Închid votul. Se respinge. 63 de pentru Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 220 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 222 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 221 pentru. Împotriva. Abțineri. Să verificăm. Să verificăm 221. Închid votul. Se respinge. 2, 2, 3 pentru. Împotrivă. 2, 2, 3. Vot electronic. Vot electronic. Închid votul. Se respinge. Două amendamente, 224 și 64, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 de pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 227 pentru, împotrivă, 227. Să verificăm. 227. Și închid votul. Se respinge. 228 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 229 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 230 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2-3-1 pentru. Împotrivă. Să-l verificăm. 2-3-1. 2-3-1. Închid votul. Se respinge. 2-3-2 pentru. Împotrivă abțineri. Să repetăm, să verificăm, vă rog. 2, 3, 2. Verificăm. 2, 3, 2. Închid votul. Se respinge. 2, 3, 3. Pentru. Împotrivă. Să verificăm și de data aceasta. 2, 3, 3. 2, 3, 3. Închid votul. Se acceptă, se adoptă. 67 de pentru împotriva. Abțineri. Se respinge. Și acum trecem la amendamentul 280, partea 2. Deci partea a doua de la 280. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 281. Partea 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 282 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 283 pentru. Împotrivă. Să-l verificăm. 283. Verificăm 283. Închid votul. Se respinge. Stimați colegi, urmează anexele acum, două tabele, tabelul 1. Eu propun să ne oprim acum, deoarece mai sunt două minute până la pauză și vă rog să nu uitați că în plus vom vota amendamentul 58. Înainte de votul final, votăm 58 și vom începe cu anexa 2, tabelul 1 la două și jumătate. See you later.